Ții consider ca fiind adoptate aceste nominalizări. În ultima reuniune din 15 mar- aprilie s-a uh, discutat uh, anexa 16 privind uh, unele orientări ale Comisiei și Consiliului. Interpretarea propusă atunci, conform articolul 226, o consider acum validată. Conform articolului 231, alineatul 4, rapoartele prezentate sunt valabile dacă nu, dacă nu se depun obiecții din partea 40 de semnatari și textul este disponibil pe uh, pagina de internet a Parlamentului. Procesele verbale acestei reuniuni vor fi de asemenea publicate. Împreună cu Parlamentul Consiliului voi semna în ceea ce urmează 12 acte legislative adoptate în procedură ordinară. Titlurile acestor acte vor fi publicate în procesul verbal al reuniunii. Și acum trecem la ordinea de zi pentru această săptămână conform articolului 149 din regulamentul de procedură, a fost uh, distribuită ordinea lucrărilor definitivă. Aveți o intervenție?